You're not Alexander is on the way. Hmm? is on the way for the Libyan. Meine Damen und Herren, darf sehr herzlich. Vă spun bun venit, doamnelor și domnilor, la ședința noastră de astăzi. Dacă aveți obiecții legate de ordinea de zi, constat că nu. În al doilea rând, Vreau să fac două observații. Prima. Anul viitor va va trebui să concentrăm puțin ședințele noastre. Nu e bine să ai azi jumătate de zi, joi jumătate de zi. Uh, va trebui să concentrăm puțin întâlnirile astfel încât ele să poată fi planificate mai ușor. Sper că ne va reuși chestia asta să vedem uh, cum putem să ne coordonăm și cu celelalte comisii, pentru că va fi spre binele nostru să putem să ne întâlnim, uh, cum spuneam, concentrând puțin uh, Uh, făcând programele mai dense, astfel încât să avem și ceva mai mult timp pentru circumscripțiile noastre. Iar în ce privește rezultatul alegerilor din Egipt, deși uh, au avut loc mai multe numărători, se pare că același Mosi a obținut majoritatea. Cei drept, cred că s-a sprijinit și pe o susținere din partea armatei. Să vedem dacă acum lucrurile vor ajunge la un final pașnic sau vor exista din nou conflicte și fisuri la nivelul societății. Trebuie să ne gândim și cum vor fi respectate drepturile creștinilor, pentru că, după cum era de așteptat din partea ă, fraților musulmani, s-ar putea ca din acest punct de vedere să se ajungă situa la situații conflictuale cu minoritățile religioase. Iar noi trebuie să urmărim ca aceste fisuri la nivelul societății să nu ducă la conflicte majore avem îngrijorări din acest punct de vedere. Există cineva care dorește să intervină în legătură cu acest subiect? Constat că nu. Atunci trecem la întrebări. Întrebarea legată de Cuba. Este vorba despre oprimarea continuă din partea regimului împotriva damas de Blanco, femeilor în alb, Poate colegul Tomaș Kaminski, dacă este prezent în sală, poate să ne introducă în subiect în legătură cu această întrebare scrisă adresată Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, thank you for... Domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta un subiect care cred eu ar trebui uh, Uh, să fie discutat uh, la uh, întâlnirea pentru politici între America Latină și Uniunea Europeană. Întrebarea mea pentru înaltul reprezentant, Catherine Ashton, vizează un caz de represiune al femeilor în alb, Damas de Blanco. Aceste femei curajoase continuă să lupte pașnic pentru libertatea soților, părinților, fraților lor. Prin urmare, multe dintre ele au fost aruncate în uh, închisoare, torturate, bătute, iar uh, locuințele lor au fost uh, pur și simplu devastate de oamenii lui Castro. Ar trebui să ne gândim puțin la situația regimului comunist din Havana și haideți să luăm în considerare câteva fapte. Uniunea Europeană este partenerul cel mai extins din perspectivă comercială al Cubei și uh, asigură o treime din investițiile directe, iar jumătate din turiștii din Cuba vin din Europa. Asta înseamnă că, în principiu, pentru Havana, Uniunea Europeană ar trebui să reprezinte uh, un partener cu care să negocieze și n-ar trebui să fie o surpriză faptul că Uniunea Statelor Democratice uh, ar trebui să uh, pună în prim plan uh, libertatea înainte de toate. Deși uh, spunem că unul dintre obiective primordiale ale Uniunii Europene și ale acțiunilor externe ale Uniunii Europene este consolidarea sistemelor democratice și apărarea drepturilor uh, omului, în uh, acțiunile noastre uh, putem vedea uh, că uh, derulăm uh, afacerile așa ca întotdeauna cu Cuba. Ca de obicei, ne uimește frumusețea naturală a insulei și ignorăm adevărul urât a ceea ce înseamnă Cuba. Sărăcie, frică și teroare sponsorizată de stat. De la primăvara neagră din 2003, foarte multe mame au murit fără să-și vadă copiii eliberați. Astăzi, familiile sunt sfâșiate, copiii cresc fără sotaților, iar uh, soțiile cresc fără soților. În 2009, Consiliul a reafirmat hotărârea sa de a obține un dialog uh, cuprinzător orientat spre rezultate cu autoritățile cubaneze. Aș dori să întreb unde sunt aceste rezultate. Din păcate, uh, nu ne ajustăm politicile la elementele de pe teren. S-au uh, raportat și în 2011 arestări ale uh, disidenților, mai multe cu 1800 față de anul anterior. A venit, uh, a venit timpul în care cobanezii vor hotărâ viitorul țărilor. Mi-aduc aminte de discursul Uh, uh, lui Fidel Castro, un discurs faimos, istoria mă va absolvi. Astăzi îi putem spune cu uh, certitudine că istoria nu îl va absolvi, ci îl va condamna ca și criminal, ca și ucigaș, care a călcat în picioare drepturile cubanezilor timp de o jumătate de secol. Însă eu cred că vine vremea istorică când cubanezii își vor recâștiga libertatea, iar în acel moment și noi vom fi judecați după acea zi vom fi întrebați noi, Uniunea Europeană, unde am fost atunci când uh, cetățenii cubanezi uh, au fost aruncați în închisoare, când au fost uh, făcut să tacă pentru că au vorbit împotriva regimului totalitar. Ni se va spune unde ați fost atunci când ni s-a luat demnitatea. Și sunt sigur că Damas de Blanco vor întreba unde ați fost atunci când fiii, tații și frații noștri au fost bătuți și înfometați în uh, închisorile lui Castro. Din acest motiv, Uniunea Europeană trebuie să ofere mai mult sprijin și să arate mai multă solidaritate uh, cu prizonierii uh, cubanezi și cu familiile lor. Cubanezii sunt cei care vor decide cum își vor transforma națiunea. Însă, ca notă personală, nu pot decât să mă gândesc la acest regim și să-l abordez cu cuvintele lui Abraham Lincoln. Cel care, cei care uh, refuză libertatea altora nu o merită pentru ei înșiși. Pentru a conchide, pot să spun că cred cu fermitate că um, uh, ceea ce s-a spus în 1979 de către Ioan Paul al II-lea uh, um, în Polonia, și anume, lăsați uh, spiritul vostru să coboare și să reînnoiască uh, fața acestui uh, pământ, e bine pot să spun că la scurtă vreme după aceea, aceste cuvinte au devenit uh, realitate. Pot să spun și eu că, în curând, uh, spiritul schimbării va atinge și uh, tărâmul Cubei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule coleg. Acum am rugămintea ca de fapt rog serviciul de acțiune externă, nu comisia, îmi cer scuze, să ne răspundă. Uh, știind că, uh, uh, de fapt, răspunsul acestui serviciu de european de acțiune externă vine pentru că nu s-a, nu s-a răspuns în termenul legal înscris. Iată, prin aceste circunstanțe v-ați câștigat dreptul de a răspunde aici, direct, nemijlocit în fața noastră. Uh, are cuvântul Serviciul European de Acțiune Externă. Vizantin. Uh, thank you, Mr. President. Um, I would uh, simply like to... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să mă refer la un răspuns care a fost trimis pe 21 mai, stimatul eurodeputat, care aborda exact aceste întrebări care au fost adresate în formă scrisă. Intervenția Uh, stimatul eurodeputat, uh, astăzi a fost mai vastă și s-a uh, referit și la aspecte care nu apăreau în întrebările scrise. Prin urmare, aș dori să dau cuvântul domnului Caloghiro, care este șeful Direcției pentru Caraibe în SEAE, care va răspunde mai în detaliu la întrebările suplimentare pe care le-a avut de adresat astăzi stimatul eurodeputat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să reiterez faptul că problema drepturilor omului, problema prizonierilor politici și problema arest, aresturilor temporare și a detenției temporare sunt chestiuni de care este foarte conștientă în altul reprezentant. Libertățile fundamentale și drepturile omului uh, se află în inima relațiilor Uniunii Europene cu statele terțe, inclusiv Cuba. Din 2008 am avut un dialog politic cu Cuba în care ne-am folosit de orice ocazie pentru a ridica aceste probleme în detaliu în discuțiile cu autoritățile cubaneze. Am făcut uh, toate acestea și la alte niveluri, la nivelul misiunii noastre din Havana, în contextul contactelor pe care le-am avut cu autoritățile din Cuba. Misiunea noastră de la Havana urmărește îndeaproape toate evenimentele legate de drepturile omului și ține legătura cu toate grupurile care au fost implicate în acest demers, inclusiv Damas de Blanco. nimeni nu poate să primească o creditare uh, la modul individual uh, pentru faptul că a reținut oameni în uh, Cuba, însă dialogul politic și insistențele repetate ale Uniunii Europene în legătură cu problema prizonierilor politice, într-o anumită măsură, au avut efect și poate au contribuit la eliberarea prizonierilor politici sau a marii majorități a acestora. Fapt care s-a întâmplat. Aș dori să conchid uh, spunând, așa cum am făcut-o la început, că drepturile omului uh, rămân uh, esența relațiilor noastre cu statele terțe, cu restul lumii, inclusiv Cuba. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gomes, acum. Mr. Chairman, I... Domnule președinte, Aș vrea să întreb Serviciul de Acțiune Externă dacă ar putea să ne dea eh, mai multe detalii în legătură cu tipul contactelor pe care le întreține delegația UE eh, cu activiștii pentru drepturile omului eh, în Cuba, în special cu Damas de Blanco. Asta pentru a răspunde uh, colegului Kaminski care a adus în discuție subiectul. Este, o, este un act de curaj să susținem uh, poziția uh, unor luptători pentru libertate cum este Damas de Blanco, așa cum am făcut-o atunci când am conferit aceste organizații premiul Saharov. Sigur, acum există o diferență de nuanță în, în articularea pozițiilor Parlamentului, respectiv altor uh, instituții, dar Parlamentul și-a asumat uh, sprijinul explicit uh, pentru activiștii cubanezi, în speță pentru Damas de Blanco. Și uh, de aceea întreb dacă delegația UE uh, din Cuba, pe lângă contactele pe care le are cu autoritatea și înțeleg că aceste contacte uh, au avut ca efect eliberarea anumitor prizonieri, dacă pe lângă aceste contacte există și alte acțiuni uh, specifice. Uh, la recenta întâlnire de la Copenhaga cu partenerii și colegii noștri americani, care Uh, în rândul căruia, căruia, în rândul acestei delegații s-a aflat și un mare luptător uh, fervent al, pentru situația în Cuba. Um, acesta, domnul Diaz uh, a confirmat că embargoul nu funcționează așa cum s-a așteptat, din potrivă, dar că, pe de altă parte, într-adevăr, uh, se, se așteaptă schimbări uh, chiar și mai radicale în momentul în care uh, Castro va uh, muri și, um, și de aceea este important ca și aceia care luptă pentru drepturile omului să fie pregătiți pentru acest moment. Deci, întrebarea noastră se referă la contactele specifice pe care Serviciul de Acțiune Externă le are cu acești activiști. Mulțumesc! Gracias, señor presidente. Quisiera... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă reamintesc faptul că eh, Cuba este singura țară din America Latină care nu beneficiază de un eh, acord de asociere și de cooperare cu Uniunea Europeană. Domnule președinte, trebuie să spun că acest lucru nu este din vina UE. Întrebarea uh, domnului Kaminski este o întrebare care ne preocupă pe noi toți în Parlamentul European. Atâta timp cât uh, drepturile uh, fundamentale sunt încălcate în Cuba, Uh, Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție cât se poate de respicată, nu trebuie să dea răspunsuri și reacții birocratice, ci trebuie să ne ținem de deciziile Parlamentului European. Premiul Saharov a fost uh, uh, conferit unui număr de trei organizații de disidenți din Cuba. Eh, Damas de Blanco n-au putut fi reprezentate la momentul respectiv din eh, motive obiective. Eu am fost eh, la vremea respectivă șeful delegației pentru America Centrală, Mexic și Cuba. Întotdeauna am încercat să inițiez contacte, legături cu autoritățile și populația cubaneze, dar domnule președinte, în orice dialog critic este foarte important ca opinia Parlamentului să fie apreciată la adevărata sa valoare și dacă Parlamentul dorește să confere un premiu uh, laureații acestui premiu trebuie să poată uh, avea dreptul și posibilitatea să preia acest uh, premiu să li se meneze premiul. Deci, nu cred că uh, trebuie să ne ascundem după degete aici, cum nu trebuie să ne concentrăm nici asupra unei singure țări uh, din regiune. Trebuie să aplicăm aceleași principii tuturor țărilor, tuturor statelor. Deci noi, uh, culmea, suntem interesați și primim delegații ale luptătorilor pentru drepturile fundamentale ale al disidenților din uh, America, dar uh, trebuie să, uh, trebuie să avem în vedere și decizia Parlamentului European și de aceea acestor laureați trebuie să li se permită ca să își ia întâmpinare premiul. Deci cubanezii trebuie să facă și ei acum pași în direcția cea bună pentru ca acest laureat să poată uh, acestor laureați să, să li se poată înmâna premiile. Acum se poartă o discuție cu privire la oportunitatea modificării poziției comune cu, cu Consiliul European în această chestiune. Dar cred că ar fi un pas decisiv din partea Cubei dacă, uh, într-adevăr, li s-ar permite reprezentantelor uh, Damas de Blanco să uh, ne viziteze în Parlamentul European. Nu știu dacă aici trebuie să urmăm modelul chinez sau modelul vietnamez și, într-adevăr, consemnăm eliberarea unor deținuți, unor prizonieri care n-aveau, de fapt, ce căuta în uh, Uh, închisoare, dar indiferent despre cine este vorba, uh, nu trebuie să acceptăm uh, curmarea unor drepturi fundamentale prin care, de exemplu, să nu se permită cuiva să-și prea un premiu. Președintele, poate că ar trebui într-adevăr să încercăm să organizăm o îmânare festivă a acestui premiu, fie că aici, fie că s-ar întâmpla în Cuba. Ehm, sigur că eh, jurul de acordare a premiului a refuzat o eh, înmânare la distanță eh, până acum acestui premiu, dar avem uh, și exemplul uh, uh, unei femei politician din Burma care a fost la reatul Premiului Nobel pentru Pace, dar și Premiul Saharov. Deci trebuie să vedem dacă nu cumva am putea relua discuția cu privire la această înmânare a premiului. Poate că și Serviciul de Acțiune Externă ar putea să ne ajute. De exemplu, prin, ați putea să ne explicați ce înseamnă în declarația doamnei Ashton uh, acea propoziție în care vorbiți despre progresul și continuarea depunerii unor eforturi de către autoritățile cubaneze. Uh, Domnule reprezentant al Serviciului de Acțiune Externă, puteți să ne spuneți ce uh, intenționa uh, prin declarația sa doamna Ashton? Thank you, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește chestiunea contactelor cu uh, reprezentanții diferitelor structuri de opoziție pașnică din Cuba, pot să vă spun că delegația noastră întreține un dialog activ. Oamenii ne vizitează la delegația noastră, ne transmit mesajele lor prin acest canal. De asemenea, membrii delegației noastre, într-o manieră proactivă, caută întâlnirea cu acești Uh, activiști pașnici. Uh, sigur că uh, participă și alte ambasade europene la activitatea delegației noastre, participă la intergrupul cu privire la drepturile omului, monitorizează situația de acolo și ne permit un, un, un dialog, o platformă de dialog constructivă. În ce privește acțiunile specifice cu luate în contact cu, cu disidenții, aici cred că trebuie să privim lucrurile uh, per ansamblu, adică să nu ne referim la, doar la serviciul de acțiune externă, ci să ne referim la poziția UE în general. Pentru că există în societatea civilă uh, entități care au contacte uh, de o parte și de alta Uh, sigur că uneori trebuie să-ți alegi uh, canalul de comunicare uh, adecvat, fără să periclitezi situația de, de securitate și ordinea publică în general. În ce privește faptul că nu există un acord cu Cuba, scuze, ne vorbit vreun? Este vorba de relațiile prezente cu Cuba, care se bazează pe poziții solide. Acum ne întrebăm dacă această poziție comună ă, trebuie păstrată sau la un moment dat va trebui să fie înlocuită printr-un acord. Este o dezbatere care durează deja de ceva vreme la nivelul Consiliului pentru că există o scindare între statele membre, nu jumate-jumate, dar există diferențe de opinii și cred că toată lumea este de acord cu obiectivele generale care spun că trebuie să promovăm drepturile omului și democrația în Cuba și cred că aceste poziții se uh, orientează spre cea mai bună cale de atingere a acestor obiective și noi credem că această poziție comună este instrumentul cel mai bun pentru a atinge acest tip de obiective, în timp ce unii cred că acordurile bilaterale cu un conținut adecvat ar trebui să fie soluția. Este un cent de acorduri comune pe care Uniunea Europeană le practică cu statele în curs de dezvoltare. Bun. În ce privește relația cu Parlamentul, cu câteva zile în urmă, am participat participat la întâlnirea delegației cu America Centrală aici, în această încăpere, și s-a exprimat o poziție care pare a fi susținută de ambele părți, și anume că trebuie menținute relațiile pe cale parlamentare și că Parlamentul European ar trebui să păstre, menține o relație cu Parlamentul din Cuba, iar ambasadorul cubanez va transmite acest mesaj la Havana. Și aceasta ar putea să fie o posibilitate, să ne gândim inclusiv la posibilitatea de a oferi premiul Saharov um, unor cubanezi. care nu au putut să intre personal în uh, posesia acestui premiu. S-a mai exprimat și dorința de a continua um, pentru a obține progrese. Dar să știți că situația actuală, chiar dacă nu este perfectă, um, este totuși mult mai bună decât era cu ani în urmă. Chiar dacă diferența poate nu este semnificativă, totuși un mare număr de deținuți politici au fost puși în libertate și asta deja înseamnă o formă de schimbare și noi încurajăm autoritățile cubaneze să continue să acționeze în acest sens, să pună în libertate toți deținuții politici, să fie respectate toate drepturile omului în Cuba. Mulțumim! Ah, ah. domnule președinte. Aș vrea doar să spun, domnule președinte, că am fost uh, mulțumit de răspunsul pe care l-am primit din partea biroului înaltei reprezentante, dar uh, asta până am auzit uh, ultimul mesaj în legătură cu contactele privind așa numitul Parlament cubanez. Dragi prieteni, nu există ceva în Cuba ce ar merita denumirea de Parlament. Deci, da, noi vrem să fim tratați cu demnitate ca uh, Parlament European ca uh, eurodeputați care sunt aleși de către cetățenii europeni și ca atare nu putem să întreținem relații oficiale cu o instituție care nu merită denumirea de Parlament, ci este un grup de oameni uh, conduși de un dictator. Deci, uh, Câteodată uh, avem uh, de-a face cu uh, probleme um, teroriste, cu criminali care um, țin oameni ostatici. Dar nu îmi spuneți că va trebui să menținem relații pe linie parlamentară cu o instituție care nu este un parlament adevărat. Și o altă observație pe care doresc să o fac este că sunt preocupat de faptul că această chestiune problemei cubaneze ar putea fi tratată în Parlamentul uh, European ca o chestiune uh, cu abordare de stânga sau de dreapta. Eu cunosc foarte bine situația din Cuba și știu că prizonierii din uh, deținuții politici uh, pot fi comuniști, pot fi creștini, pot fi liberali sunt oameni decenți și de asemenea care nu au opinii politice și sunt închiși tocmai fiindcă sunt persoane decente. Deci, ă, cei care ă, se află acum în închisori vin din ă, întregul spectru politic și din toate straturile sociale. Eu am multe contacte cu disidenții cubanezi. Ceea ce te frapează în această relație este că acești oameni cred cu adevărat în Uniunea Europeană. Poate că sunt mai convinși că Uniunea Europeană este un prieten adevărat al Cubei decât uh, că Statele Unite ar fi un prieten adevărat al Cubei. Deci să ținem seama că, indiferent de backgroundul politic al celor care sunt acum deținuți politici, este vorba de oameni care cred în uh, setul de valori european și uh, merită să uh, milităm pentru ca ei să fie puși în libertate. Bun, în felul acesta, spune președintele, uh, ne apropiem de finalul primului punct pe ordinea de zi. Domnul Franca dorește să mai intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Am spus de la bun început că am fost întotdeauna convins că este necesar să găsim un partener de dialog într-o țară, că este guvernul, că este societatea civilă. Dar acum este foarte important ca și serviciul de acțiune externă să înțeleagă că orice modificare, orice progres care se realizează într-o relație trebuie să fie privit și eh, în contextul acordării premiului Saharov. Suntem o instituție democratică arată, milităm pentru drepturile omului și Parlamentul European trebuie să găsească audiență ca instituție care uh, acționează în mod legitim, care controlează inclusiv executivul european ca instituție care un cuvânt de spus inclusiv în ce privește tratatele de asociere după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Deci trebuie să fim ascultați și trebuie să existe o modalitate prin care noi să ne asumăm acest rol că există acum un trimis special pentru problemele ă, drepturilor omului, poate să ă, îndeplinească standarde minime pentru a atinge progrese în această situație. Președintele, mulțumesc. Ar trebui să ă, ne gândim acum care sunt deținătorii premiului Saharov care nu au avut posibilitatea să intre în posesia premiului, iar după aceea să ne gândim și uh, dacă există uh, o cale pentru a ajunge la un numitor comun al pozițiilor noastre, iar dacă există un acord, atunci uh, nu trebuie să mai vedem care este opinia noastră, trebuie respect, să respectăm prevederile tratatului. Aș vrea să mă lămurească cineva cum procedăm în asemenea situație pentru că s-ar putea întâmpla ca acum să se exercite o politică practică și la un moment dat să eh, nu fim întrebați care este poziția noastră. Ehm, eh, și am vrea să organizăm din o dezbatere generală pe această temă pentru a elucida și aceste aspecte. Și pentru a vedea dacă povestea cu asemenea acorduri sunt valabile și în alte cazuri, pentru că în felul acesta poate că nu ne exercităm în totalitate prerogativele Parlamentului. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, schimb de opinii în legătură cu situația din Libia. Uh, vorbește Alexander Graf Lambsdorff, care este uh, șeful echipei Uniunii Europene de Observare la alegeri și trebuie să uh, vedem și da, uh, să ne gândim că agenția care a coordonat această activitate au fost națiunilor, uh, au fost Națiunile Unite, dar noi am fost implicați și în proiectul de asistență pentru Libia și am avut și o întâlnire mm, cu Abu Shalwa cu câtva timp în urmă poate Graf Lambsdorff ne poate informa în legătură cu starea de fapt, cu atât mai mult cu cât a existat o acum o amânare a alegerilor din motive logistice. Te rog, Alexander. Cu plăcere, domnule președinte. Uh, voi vorbi în limba engleză, care este limba de lucru a misiunii noastre. Ca să înțeleagă toată lumea unde stă această țară acum, este important să reamintim reamintim, să ne reamintim că capitala Tripoli a căzut doar pe 24 august 2011. Acum alegerile sunt planificate pe iulie, 7 iulie 2012. Asta înseamnă mai puțin de un an de la căderea capitalei și până la organizarea noilor alegeri. Este o perioadă extrem de scurtă și dacă privim situația din Libia de azi, trebuie să recunoaștem că, în ciuda dificultăților generalizate, vectorul dezvoltării este cât se poate de uh, pozitiv, cel puțin ce privește acest proces electoral și pregătirea lui. Uh, practic, nu există interlocutori care ar discredita acest proces sau care doresc altceva decât pace și dezvoltare pentru țara lor. Există un uh, interes covârșitor pentru succesul alegerilor. Domnule președinte, ați spus că a, a fost amânată alegerea de pe 19 iunie pe 7 iulie. Din păcate, motive, motivele au fost de ordin logistic și tehnic și de aceea a fost nevoie de această amânare. Despre care este miza acestor alegeri? Aici este vorba de înlocuirea Consiliului Național de Tranziție printr-un parlament, orga, într-un or, organ parlamentar care uh, se va numi Congresul General Național. Deci, practic, avem de-a face cu alegeri parlamentare. Acest Consiliu Național General va numi o comisie de reactare a Constituției, constituită din 60 de bărbați și femei, care vor redacta o Constituție fezabilă, fiabilă pentru această țară. Deci, iată, trece prea uh, puțin timp uh, de la schimbarea de regim și până la uh, aceste alegeri care vor rezulta într-o comisie de redactare a Constituției. Un interes covârșitor, așadar. Din 3,5 alegători, potențial alegători, 2,9 s-au înregistrat deja în registrele de electori. Campania uh, a început deja pe 18 iunie, încă nu este suficient de intensă, uh, nu este încă prea bine mediatizată. Aici uh, Vorbim însă de, în plus de campania electorală a unor partide și formațiuni politice care au început să ființeze doar de la căderea capitalei încoace. Deci practic, uh, în tot acest timp uh, a fost necesară închirierea de birouri, uh, angajarea personalului care va desfășura campania și așa mai departe. Trebuie angajat o, și dezvoltată o strategie electorală, de aceea nu este de mirare că campania electorală încă nu este atât de vizibilă, dar va fi vizibilă în preajma alegerilor. Partidele eh, cu care am avut eh, contacte sunt în total 142 de partide, un număr eh, chiar foarte mare. Aceste partide se împart între, ca fiind unele mai promițătoare, altele mai puțin. Este remarcabil că platformele politice acestor partide se aseamănă totuși destul de mult, iar decizia electorilor va fi mai puțin în funcție de ideologia politică, ci mai degrabă în funcție de eh, poziția partidului respectiv eh, pe eh, problema dintre estul și vestul țării, va fi în funcție de modul în care partidul respectivul, uh, respectiv va gestiona acest uh, conflict uh, latent între Tripoli și Benghazi, în, um, în funcție de personalitățile și credibilitatea acestora. Deci nu vom regăsi o dezbatere politică care se bazează pe tradiții politice, pe ideologii. Trebuie să ținem cont de asta. În ce privește situația de securitate generală, eh, aceasta se prezintă încă foarte dificilă. Guvernul central eh, nu controlează întregul eh, teritoriu de stat și este confruntat cu miliții locale în anumite regiuni. Locuitorii acelor regiuni nu se Uh, împotrivesc uh, în toate cazurile acestor uh, miliții pentru că își doresc să fie protejate. Deci nu întotdeauna aceste miliții au, organizații paramilitare au, au o conotație negativă. Dar cu siguranță că aceste regiuni încă necontrolate de guvern acum vor fi cruciale în ce privește buna desfășurare a alegerilor. Există o, un comitet eh, pentru, eh, de securitate care ar trebui să aibă nominal 110.000 de membri. Eu am văzut 60.000 pe eh, state de plată și vreo 5.000 care chiar și-au asumat atribuțiile. Deci, în ce privește acest acest comitet de securitate este foarte dificil să spui cât de eficient este. În ce privește Poliția Națională, ea este mult uh, rămasă în urmă față de dotarea, să zicem, militară și de armament a miliților și organizațiilor paramilitare. Uh, revoluționarii, așa numiții tuar, luptători pentru libertate, Eh, sunt și ei o forță importantă, dar situația lor depinde foarte mult de eh, situația economică. Eh, știm că principalul sus de venit este petrolul și guvernul Gaddafi a subvenționat populația prin, prin ușurința cu în care putea să ai două, trei, patru slujbe, dar apărând efectiv doar la una sau maxim două. În același timp, uh, populația este uh, sub 18 ani în proporție de 40% din total. Și, deci, uh, perspectivele economice, crearea locurilor de muncă au foarte mult a face cu demnitatea acestui popor. Alte elemente de destabilizare a procesului electoral, e bine, Ehm, majoritatea electorilor nu se așteaptă la uh, cu tremure uh, de nivel național, la destabilizări majore. Dar uh, s-ar putea una din sursele de, de îngrijorare este o dată o mișcare federalistă care dorește împărțirea țării în trei regiuni principale aceste forțe, inclusiv la Benghazi, au avut uh, o prezență foarte vocală. De asemenea, sunt și demonstrații ale salafiștilor care, din când în când, uh, mai mult în est, în uh, jurul orașului Dorma, se fac auzite. În aceste regiuni, situația este mai volatilă decât, de exemplu, la Tripoli. Deci, federalismul și salafismul pot fi considerate factori de, de, de turbulență, dar nici unul dintre aceste curente nu este suficient de puternic pentru a pune într-adevăr în pericol uh, procesul uh, electoral. Sigur, observațiile sunt doar cu titlu preliminar, pentru că fenomenul are o, o, o dinamică proprie. N-a mai existat un guvern uh, uh democrat din 1965 încoace să ținem cont că toată populația dorește succesul alegerilor. Au fost uh, două runde de uh, alegeri locale, una în uh, Benghazi și uh, cealaltă la Misrata, dar uh, modul în care se vor trata aceste probleme, cum va, se va desfășura scrutinul electoral, cum se exercite controlul democratic, este necunoscut pentru majoritatea populației. Deci ne aflăm la începutul unui proces și nu nici de cum la sfârșitul său. Aș mai spune ceva. Știți din ordinea de zi că sunt șeful unei echipe de evaluare și nu a unei misiuni de observare electorală, pentru că Uniunea Europeană și Parlamentul European va, va trimite și o misiune de observatori. Însă aici este vorba despre o situație deosebită, o nouă uh, formulă, acea a echipei de uh, evaluare cu 21 de experți uh, condusă de un membru al Parlamentului European. Uh, aceste misiuni uh, de evaluare sunt mult mai mici decât uh, misiunile de observare, dar având în vedere importanța acestei țări pentru relația, relațiile noastre externe, s-a considerat că pe lângă misiunea de observare oficială este oportun să se constituie și o astfel de misiune de evaluare a procesului electoral Eh, și cu acestea, domnule președinte, voi încheia aceste remarci, după cum vă spuneam, preliminare. Și sigur că sunt dispus să răspund la orice întrebări. Aș dori și eu să mulțumesc lui Alexander Lambsdorff pentru această scurtă informare. Comentariile sale coincid în totalitate cu propria mea înțelegere a situației, nu mă concentrez pe alegeri, pentru că aceasta este sarcina colegului nostru, însă în ceea ce vește contextul general, așa stau lucrurile. Aș dori să mai spun uh, că toată lumea înțelege faptul că aceste alegeri sunt foarte importante, în sensul că vor permite formarea acestui organism de selecție, care apoi va numi o comisie pentru redactarea Constituției. Însă reprezintă și o ocazie de a avea un guvern care va avea pentru prima dată legitimitatea pe care o oferă alegerile. Nimeni cu care am discutat sper eu, uh, nu este interesată să boicoteze alegerile și uh, toată lumea, de fapt, înțelege că acest aspect este crucial pentru viitorul Libiei. Acestea fiind spuse, uh, m-am întâlnit cu un mic grup pe care l-a menționat și Alexander, un grup care a fost vocal în a susține federalismul. Domnul Ahmed Al-Zinusi, căruia i-am oferit premiul Saharov anul trecut, este liderul de opinie acestui grup. M-am întâlnit cu dânsul și cu 10 persoane luna trecută la Benghazi și am înțeles că acești oameni au un anume interes. În uh, contactele pe care le-am avut cu cei din uh, Benghazi, inclusiv persoane care susțineau nevoia ca Benghazi să primească încredere și asta altfel decât s-a întâmplat uh, pe timpul lui Gaddafi. E bine, uh, putem spune că uh, această organizație de care aminteam este una marginală și nu reflectă uh, opiniile generale ale celor din Begazi. Există și anumite tendințe islamiste în Libia, care, așa cum spunea și Alexander, demonstrează faptul că salafiștii se organizează. De asemenea și uh, frăția musulmană, la fel cum a făcut-o și în Egipt. Însă asta n-ar putea să fie o scuză pentru o contramișcare. Oamenii din Benghazi, după părerea mea, nu susțin aceste opinii. Asta în ceea ce privește o divizare între est și vest, care, după părerea mea, nu este o problemă. Aș dori să discut uh, și despre situația generală în ceea ce privește securitatea. Cum spunea și Alexander, situația este departe de a fi una bună, pentru că, așa cum spunea și el, uh, guvernul central nu controlează tot teritoriul, însă nimeni nu poate face asta, nimeni nu o face o parte din teritoriu, o parte mare a acestui teritoriu este reprezentată de deșert. Populația se concentrează în câteva centre unde situația este calmă, însă, într-adevăr, există anumite miliții care au fost formate pentru a lupta cu vechiul regim, dar care acum se uh, luptă între ele uh, folosindu-se de arme. Ceea ce vreau să spun este că nu avem uh, insurgențe cum a existat în Irak sau în Afganistan în ceea ce privește comanda generală. Sunt pur și simplu niște violențe regionale, locale. la trecută am auzit că 100 de oameni au fost uh, uh, ucise într-o luptă dintre niște miliții, însă acestea sunt rivalități locale care uh, n-au legătură cu uh, trecutul. Uh, Gaddafi a divizat țara pentru a putea conduce mai bine și așa stau lucrurile. Însă aș putea ajunge la o concluzie și în legătură cu alegerile. O zonă în care chiar putem uh, să facem uh, vreo diferență este cea a reconcilierii forțelor naționale pentru a uh, depăși aceste rivalități. E nevoie ca asta să se întâmple. Ultima dată când am fost acolo, am fost impresionată. M-am întâlnit probabil cu uh, cei care au luat parte la conflictul poate cel mai tragic, adică conflictul dintre Muzerati și Taori. Uh, ultima uh, grupare a fost susținută de unul dintre fiii lui uh, Gaddafi, dar în acea regiune acum oamenii au plecat în tabere de refugiați și uh, respectiva zonă practic a fost rasă de pe fața pământului. Aceste persoane sunt victime de război. Și muzeratii se consideră victime de uh, război din cauza anumitor infracțiuni, viol, asupra femeilor și uh, bărbaților, care au fost uh, făcute de uh, membrii celelalte grupări. Însă, oricum, uh, justiția trebuie să își spună uh, cuvântul și e clar că acesta este un domeniu în care trebuie să asistăm uh, Libia pentru a putea să ajungă la relații democratice cu uh, noi. Trebuie să asistăm în ceea ce privește uh, consolidarea justiției. Foarte multe lucruri sunt de făcut. În cel din urmă, aș mai dori să spun că am impresia că uh, din fericire, acum avem un ambasador acolo pe termen lung, asta din mai. M-am uh, bucurat să văd ce activități desfășoară, însă acum uh, e nevoie de mai multă consolidare. Ambasadorul are nevoie de mai mulți oameni la fața locului, deocamdată nu are acești uh, oameni. Iar apoi ne trebuie să facem o muncă de coordonare aici la uh, Bruxelles, uh, în cadrul Comisiei și a SAE. Comisia știe ce are de făcut, uh, are și banii pentru asta, dar trebuie să fie mobilizată. Trebuie să se extindă oricum uh, coordonarea între Comisie și statele membre. De altfel, tocmai am uh, transmis un raport în legătură cu ultimele detalii ale vizitei mele din Libia și acolo am spus clar aceste lucruri. Oricum, trebuie ca SAE să-și uh, facă treaba așa cum trebuie în coordonarea statelor membre, pentru că trăim uh, uh, timpuri periculoase, statele membre se întorc la propriile lor interese, Franța încearcă să vândă o centrală nucleară Libiei, alte state sunt obsedate de imigrație și așa mai departe. Prin urmare, asistăm la toate acestea. Recent mi s-a spus că autoritățile libiene au început să se întrebe uh, ce înseamnă uh, securitatea frontierelor, un domeniu unde Uniunea Europeană a început să ajute uh, Libia. Prin urmare, în loc să avem 3-4 propuneri din partea statelor membre sau ale Uniunii Europene, poate ar trebui să venim cu o singură propunere solidă pentru această țară atunci când vine vorba despre ajutor. Ar trebui să rugăm pe doamna Ashton să nu fie timid atunci când uh, vine vorba de a-și face treaba pentru coordonarea statelor membre. Mulțumesc! Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnul președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc domnului Lamsor, nu doar pentru informațiile pe care ni le-a oferit în legătură cu alegerile din Libia, dar uh, mai ales uh, pentru faptul că a fost de acord să conducă misiunea uh, care poate să aducă mai multă vizibilitate Uniunii Europene în general și Parlamentului în special, prin faptul că ne arătăm angajamentele legate de tranziția democratică a acestui stat. Uh, președintele Consiliului Național de, transmi, de uh, Tranziție uh, și actualul premier se bucură de această hotărâre a Uniunii Europene. Sunt anumite probleme instituționale care sunt pregnante în Libia și, uh, deși înțelegem că alegerea uh, alegerile în astfel de uh, situații uh, sunt o provocare, asta nu înseamnă că n-ar trebui uh, organizate. Aș dori de asemenea să spun că uh, domnul Lambsdorff uh, știe exact cum stă situația, ONU la fel, însă aș dori să întreb, vor mai exista misiuni ale Ligii Arabe sau ale organizațiilor islamiste? Și dacă da, Uh, ce rol uh, crede dânsul că poate avea mass media într-o astfel de campanie? Apoi, uh, ce se întâmplă cu finanțarea tuturor partidelor politice despre care vorbea domnul Lemsdorf, care sunt în număr de peste 150? Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Tenoc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu lui Alexander. Am uh, primit uh, o informare foarte completă. Eu uh după răpirea delegațiilor uh, ICC am uh, început să fiu destul de precaut în legătură cu situația pe termen lung din această țară. Sharia apărând în Constituție e un aspect uh, inspirat de recenta victorie uh, în revoltă. Sunt o felul de clanuri și de uh, facțiuni, de formațiuni rivale care pun, pun probleme din perspectiva securității, mai ales în uh, sud. Sunt uh, trupe care au venit și din uh, Qatar și din uh, Uh, statele din sud, uh, toaregi uh, și islamiști, care se află la granița cu Sahelul. Astfel, această regiune punând probleme nu doar pentru Libia, ci pentru alte state din Africa de Nord, de asemenea. Salafiștii dacă mă gândesc la ce s-a întâmplat în Egipt în această săptămână, probabil că au fost inspirați de mișcarea egipteană. Apoi, se pare că aceștia sunt uh, destul de îndepărtați uh, de uh, regimul actual. Sunt tot felul de facțiuni care sunt rivale în această țară. Asta pune probleme în ceea ce privește securitatea. Apoi, oare care este rolul familiei regale aflate în uh, exil, pentru că am înțeles uh, că uh, membrii acestei familii încearcă să ajute țara. Oare vor avea un rol semioficial, așa cum s-a întâmplat în alte state, precum Afganistan, apoi în cel din urmă căderea prețului mondial al petrolului probabil a presat mult guvernul din această țară. Care este situația economiei acestui stat în urma acestei căderi a prețului petrolului? Oare vor avea nevoie de uh, ajutoare financiare internaționale de asemenea? Domnul Disec. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și în alte noi uh, democrații, grupuri uh, de gândire sau uh, fundați din uh, uh, Europa sau din Statele Unite ajung să joace un rol important. De exemplu, în Egipt au existat foarte multe controverse în jurul activităților asemenea, unor asemenea think tank-uri sau organizații. Așadar, aș dori să știu ce consideră guvernul actual sau um, puterea actuală în legătură cu asemenea uh, organizații care spun că lucrează pentru democrație, pentru educație și așa mai departe. Frage. Mulțumesc, am și o întrebare și anume în legătură cu finanțarea uh, campaniei electorale. Știm că uh, Qatarul și Arabia Saudită uh, fac de mult publicitate activității lor de finanțare a campaniei electorale a salafiștilor în Egipt, de exemplu. Știm că și Iranul uh, este un important finanțator în Libia. Vreau să întreb dacă există pentru Libia, sau aveți conștiință de faptul că a existat în Libia o astfel de strategie de finanțare a campaniei electorale? Alexander, ai cuvântul. Mulțumesc pentru întrebări și mulțumesc pentru interesul uh, vădit pe care trezește această temă. Aș începe în limba engleză cu Uh, întrebările uh, legate de think tank-uri și de ONG-urile active în țară. Uh, centrul CATES va avea o misiune, va fi, va fi o misiune și din Marea Britanie prezentă acolo Există un interes foarte, mult, interes foarte mare pentru National Democratic Institute, NDI, care este prezent în Libia încă din septembrie anul trecut. Un lucru remarcabil. Uh, NDI a, a, uh, a cooperat cu observatori intern, uh, ceea ce e foarte util, dar și cu partide politice nu vor avea o misiune de observare, pentru că sunt deja cu activitate în teren, dar vor coopera cu aceste organizații în mod intens. Bănesc că Liga Arabă și Uniunea Africană vor fi și ele prezente, adică m-ar surprinde să nu o facă uh, și, cu siguranță, vom coopera și noi cu aceste misiuni îndeaproape pentru, pentru a ne forma o imagine de ansamblu și avea o evaluare uh, cât se poate de realistă a uh, situației bazată pe uh, rezultatele coroborate ale diferitelor misiuni. Este important să știm că, că niciuna din misiuni nu va fi comprinzătoare, adică nu va acoperi întreaga țară. Și cu asta ajung la întrebarea adusă în discuție de Charles Tenek. Prezentarea mea s-a uh, referit doar la această chestiune. Uh, am petrecut acolo câteva zile special pe această temă, abia m-am întors uh, ieri. Deci, uh, evaluare uh, nu poate fi decât absolut preliminară. Pentru că este vorba aici despre o țară care tocmai se trezește dintr-un coșmar politic, uh, unde lipsesc structurile politice și Sigur că, evident, trebuie să fim uh, cât se poate de precauți, uh, dar, uh, după cum știți, eu provin din o regiune în Germania unde suntem cunoscuți pentru optimismul nostru incurabil. În ce privește participarea familiei regale, Eh, n-am pus întrebări în legătură cu familia eh, regală și nici nu mi s-a amintit eh, o implicare a familiei regale. Nu mă amintesc să, avi, să fi avut o discuție despre posibilitatea ca familia regală să revină. E drept că există oameni care se gândesc la asta, dar nu cred că este un factor relevant. În ce privește prețul petrolului, acesta a scăzut la sub 90 de dolari pe baril nu cred că este o problemă această scădere a, a prețului petrolului. Libienii vor avea nevoie, evident, de bani, dar vor avea nevoie și mai mult de o asistență constructivă care eh, respectă suveranitatea Libiei, care respectă Eh, faptul că aici eh, este vorba despre o țară care revine din, pe scena politică dintr-o, dintr-o situație foarte dificilă, dar nu cred că problema banilor va fi una dificilă. Elmar, în ce privește finanțarea, există zvonuri cu privire la finanțarea anumitor grupuri din afara țării. Eh, dar niciunele dintre aceste zvonuri nu au putut fi confirmate Eh, nici în ultimele două săptămâni. Dar finanțarea campaniei, sigur că va face obiectul eh, investigației și evaluării noastre. Eh, dar se știe încă din legea electorală că după alegeri se va face un audit al cheltuielilor făcute cu campania electorală. Acum să vedem cât de eficace va fi această măsură și cât de serioasă va fi implementarea ei dar deocamdată nu pot să vă ofer nicio perspectivă concretă, nicio evaluare uh, concretă. concretă. În ce privește șaria și Constituția și influența islamiștilor, uh, un lucru trebuie să fie foarte clar. Libia este o societate foarte tradițională. Nu este o societate extremistă. Este o societate uh, islamică tradițională. Oamenii prețuiesc tradițiile lor și uh, Eh, există nuanțări înspre secular, înspre eh, strict eh, religios, dar nimeni nu se gândește dintre, acea, dintre interlocutorii mei, cel puțin, la șaria ca fundația exclusivă a legilor în uh, Libia viitorului. Deci uh, pe aceeași fundație se pot construi mai multe clădiri, mai multe case. Așa că uh, pentru mine este foarte clar că acest aspect nu este relevant. Charles, ai dreptate că în sudul țării există dificultăți în ce privește regimul armelor, în ce privește controlul frontierei la sud cu Maliul. Aici însă este vorba de o chestiune mai Uh, mai de ansamblu, cum uh, uh, tratăm Al-Qaeda în țările Maghrebului, cum tratăm întregul fenomen islamism, islamist, acest lucru va trebui discutat în context. Și un ultim aspect care are, tot are legătură cu ce a spus Charles. Există părți ale populației care se tem că în noul Congres Național nu vor fi reprezentate în mod interesat, uh, Libia a ales un model electoral care uh, este foarte complicat. Deci avem uh, liste de partid și există și liste uninominale. Deci avem candidați uninominali. Este un amestec între cele două sisteme. Deci oamenii vor avea două, două voturi. În, în, în Germania practicăm acest sistem electoral de 60 de ani încoace și majoritatea uh, populației încă nu știe care, nici acum care e bifa mai importantă, mai, mai uh, cu valoare. În plus, uh, în Libia nu se aplică peste tot în mod uniform acest sistem uh, mix, pentru că în unele părți există uh, liste, vot pe liste și în alte părți există votul exclusiv uninominal. Deci există anumite minorități, anumite grupuri care se tem să fie lăsate pe din afară și trebuie să ne asigurăm uh, prin intervențiile, prin influența noastră, că acest uh, Consiliu Național General va fi, Congresul Național General va fi unul care va include pe toată lumea. To... Președintele, uh, s-ar putea să ajungem la o dezbatere publică aici. Îmi aduc aminte despre vizita uh, Uh, un înalt demnitar din Qatar care a fost invitat să uh, ne vorbească despre acțiunile țării sale în regiune. Înțeleg, Alexander, uh, Da, domnule președinte, la punctul diverse vreau să spun că statutul pentru Endowment for Democracy a fost adoptat. Documentul va fi circulat uh, și transmis uh, tuturor membrilor uh, comisiei. Cel mai important pentru acest comitet este să garanteze o reprezentare echitabilă la nivel parlamentar. Noi am în, în acest Consiliu de Guvernare, Board of Governors, al guvernanților am uh, obținut uh, nouă uh, mandate, nouă locuri. Uh, Cred că este o reprezentare foarte bună. Elmar, cred că ar fi bine să uh, lansezi în conferința președinților uh, procesul de nominalizare pentru ocuparea acestor nouă poste. Mulțumesc. I think uh, I will talk to my co-chair, and the, our colleague on democracy support and election coordination group, Mrs. Jolie. Cred că voi vorbi cu uh, colegii mei, cu doamna Jolie și cu alții și propunerea mea este, este că în cazul în cazul care avem nouă membri, atunci conferința președinților să atribuie aceste locuri astfel încât să existe o reprezentare echitabilă. Sunteți de acord în general cu această chestiune? Madame Gomez. Doamna Gomez. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Aș vrea doar să spun, așa cum a spus și Alexander, că uh, rolul uh, acestui organism uh, în Libia din septembrie încoace este esențial și demonstrează Uh, exact ceea ce poate acest organism Endowment for uh, Democracy să facă în numele Uniunii Europene. Dispun de un sistem flexibil care le permite să, uh, să fie repede la fața locului. Iar faptul că noi nu suntem acolo este că noi nu dispunem de un asemenea mecanism. Thank you, Chairman. Um... Just by way of Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de nouă locuri, spune domnul Zdanăc. Înțeleg că două locuri vor fi alocate ex officio uh, către președintele Comisiei Juridice și Comisiei DEVE. Și uh, mă întreb uh, cum vom proceda cu celelalte șapte locuri, pentru că mă întreb dacă grupul meu politic va primi vreo asemenea loc. Și noi ne-am dorit, de fapt, să avem două locuri. Deci, insist, dacă procedăm pe mecanismul de Han, mă întreb uh, cum ne vor reveni locurile. Charles, nu. Uh, <laughs> eu cred că propunerea mea uh, a fost ca cele nouă locuri să fie distribuite toate conform sistemului de HONT, fără să existe și locuri rezervate ex officio. Bun. Deci, dacă vor exista și distribuții de locuri ex officio, ele nu pot conta ca fiind din partea grupurilor. Eu cred că trebuie să procedăm așa cum uh, l-am descris. Next meeting we have... Întâlnirea următoare va fi mâine. Este, dacă ne dorim, un, relatare din partea Consiliului nu putem face astăzi. Dar doamna ministru de externe a Danemarcii va veni mâine la ora 12 pentru a ne informa în legătură cu rezultatele președinției daneze și vă doresc o zi frumoasă. Și eu am avut o zi minunat pentru că pentru a patra oară astăzi am devenit bunic. Pentru mine astăzi este o zi fericită oricum.